Chers collègues, merci de gagner vos places. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ca să putem începe această reuniune, declar deschisă sesiunea constitutivă a Comisiei pentru Transporturi. Pe ordinea de zi avem în primul rând alegerea președintelui și a biroului. Trebuie să vă amintesc că trebuie să alegem un președinte și după aceea, sub președinția dumneavoastră sau dumneai, uh, trebuie să alegem patru vicepreședinți. În primul rând, trebuie să menționez acum numele membrilor supleanți care uh, sunt abilitați uh, să ia parte la această alegere. Din partea domnului PPE, domnul Marinescu va fi înlocuit de domnul Preda, domnul Muzelie va fi înlocuit de domnul Prust, și nu știm uh, ce se va întâmpla cu domnul Luca Ciseva. Pentru domnul uh, Van de Lens, acesta va fi, uh, îl va înlocui pe domnul Bradburn, domnul Poreba va fi înlocuit domnul Proșa și domnul Piotrovski va fi înlocuit domnul Kirhop. Din partea GUE, domnul Remenas Firaleu va fi înlocuit de doamna Peneconeca, Domnul Quattrovalos va fi înlocuit de domnul Masi. Iar din partea SND, domnul Zemke va fi um, înlocuit de urma Senalova. Quorumul um, este întrunit, sunt uh, suficient de mulți membri prezenți, mult mai mulți decât un sfert. Așadar, uh, putem să începem acum. Um, nominalizările, să prezentăm nominalizările pentru președinția Comisiei pentru Transport. Doamna Delie, numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, îmi face o deosebită plăcere să vă propun în numele grupului nostru Candidatura colegului meu, domnul Michael Kramer, este un eurodeputat foarte preocupat care și-a manifestat interesul față de această tematică, cea a transporturilor. Astăzi vă invit pe toți să recunoașteți eforturile dumnealui, el face parte din această comisie de 10 ani și aspiră la președinția acesteia pentru următoarea legislatură. Vă mulțumesc! Monsieur Kramer, accepte-t-il? Domnule Kramer, acceptați această candidatură? Da, accept. Il est vérifié qu'il remplissait les conditions. Și euh, s-a verificat și faptul că întrunește condițiile. Mai sunt și alți candidați la președinția acestei comisii? Se pare că nu. Așadar, în conformitate cu regulamentul nostru de procedură, vă propun, dacă nu există opoziție, să alegem președintele prin aclamare. Je lui présente euh, en votre nom à tous euh, toutes mes félicitations. În numele, nostru, în numele nostru tuturor vă um, felicit pentru această alegere, uh, vă urez o președinție lungă și plină de succes și vă cedeți și uh, locul în acest scaun. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, stimați colegi, e un rol neobișnuit pentru mine să stau aici sus și să vă văd pe toți din față. Mă bucur mult că m-ați ales, vă mulțumesc pentru încredere și sper să colaborăm cât se poate de bine în următorul mandat, să ne continuăm munca legislativă și să ă, colaborăm și cu secretariatul care până acum ne-a susținut foarte mult. Mulțumesc mult pentru încrederea acordată. Și aș dori să uh, trecem acum la alegerea primului vicepreședinte. Vă rog! De la ALDE, în primul rând, călduroase felicitări, domnule Kramer, pentru uh, funcția de președinte. Mă bucur de colaborare și vreau să-l numesc pe Dominic Riche ca prim vicepreședinte, un coleg cu foarte multă experiență la uh, comisia noastră, cred că e foarte bine cunoscut de membrii realeși și este propunerea noastră. Sper că veți vota pentru el. Da, îl cunoaștem foarte bine, chiar adineori stătea aici. Vreau să vă întreb dacă mai sunt și alți candidați? Se pare că nu, atunci haideți să-l votăm pe Dominic Riche prin aclamare. Und, und darf nur mal fragen, și aș vrea să întreb, să-l întreb și pe Dominic Riche dacă e de acord să fie ales. Mulțumesc mult! Și acum vă rog veniți alături de mine. Ja, der zweite Vizepräsident pentru postul de al doilea vicepreședinte al comisiei noastre, cine este propus? Vă rog. Yes, Mr. Chairman, on behalf... Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PP aș dori să-l propun pe colegul meu, Dieter Levret Koch, care este și el, a fost și el de multă vreme un membru de seamă al acestei comisii, Sper că dumnealui uh, ne va ajuta în continuare, așadar propunerea noastră este Dieter Liber Koch, ca al doilea vicepreședinte al Comisiei TRAN. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Dorește cineva să mai propună alți candidați? Atunci vreau să-l întreb pe Dieter Koch dacă acceptă. Cu mare plăcere. Cu mare plăcere. Atunci cred că putem să îl votăm prin aclamare. și vă rog și pe dumneavoastră să veniți la prezidiu lângă noi. Trecem acum la al treilea vicepreședinte. Vă rog. Like to... Mulțumesc. În primul rând aș dori să îi felici pe Mihai, pe Domin și pe Dieter pentru locurile pentru care au fost eleși și aș dori să îl numim pe domnul Tomaș Paureva în numele CR. Ca la, la acceptăm, îl propunem și la lui acceptă, deși nu este prezent. A, afirmat deja că va fi de acord să fie numit pentru această poziție. Atunci mai am o întrebare. Mai sunt și alți candidați? Nu. Este clar, de asemenea, că candidatul acceptă. Haideți să-l votăm prin aclamare. Domnul Tomaș Poreba a fost ales și trecem la al patrulea vicepreședinte. Aveți propuneri? Ismail Ertug? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicitări pentru, acest uh, nou, pentru această nouă funcție, de asemenea felicitări noilor uh, vicepreședinți. Propunerea noastră este colegul nostru din Ungaria, Ivan Urheli. Nu este vorba de un membru nou, este expert în uh, chestiuni legate de transport și turism și, având în vedere aceste competențe ale dumnealui, aș vrea să vă invit să votați pentru domnul Urheli. Sunt contracandidați? Nu? Nu, eu sunt, Ișvan. Următoarea întrebare asta ar fi fost. Da, accept. Mulțumesc. Thanks. Dann kann ich fragen. Haideți să votăm prin aclamare. Das ist der Fall, dann... Și vreau să-l rog pe Ișvan Uieli să vină la prezidiu.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 Totul a mers repede și fără probleme la comisia noastră. Sper că totdeauna va fi așa. Sigur că se întâmplă să avem și poziții divergente, însă va fi interesant oricum să purtăm discuții în acele cazuri. La Comisia TRAN ne ocupăm și de transport și de schimbările climatice. Noi am reușit să impunem obiectivele globale pentru 2020 și pentru transport, deci o reducere a emisiilor de CO2 cu 20% uh, față de cotele din 1990 până în 2020. Acest obiectiv a fost adoptat cu o mare majoritate la comisia noastră și știm cu toții că fără să implicăm sectorul mobilității nu vom reuși să punem capăt uh, schimbărilor climatice. Din 1990 s-a reușit să uh, se scadă foarte mult uh, bugetul pentru aceste sectoare, din păcate, emisiile au și crescut oarecum. În orice caz, e foarte important să continuăm presiunile și trebuie să nu uităm că trebuie să garantăm mobilitatea și în același timp să protejăm clima. Aceasta este prima noastră prioritate. În al doilea rând, este clar pentru toate statele membre că trebuie internalizate costurile externe și de tot de noi va depinde și acest lucru. Trebuie să lucrăm pentru a atinge acest obiectiv și e foarte important ca al patrulea pachet feroviar să fie bine pus la punct. Mai avem multe dosare aici și de toate acestea vom începe să ne ocupăm la reuniunea din 22 iulie. Atunci îl vom uh, avea alături de noi și pe comisarul Sim Calas și președinția italiană a Consiliului. Ministrul de Transport din Italia va fi aici, de aceea vă voi ruga să veniți cu toții la această reuniune. Reuniunea noastră de acum trebuie întreruptă pentru că mai urmează și alte reuniuni constitutive de la alte comisii. În orice caz, mulțumesc mult pentru participare și pentru încrederea exprimată prin vot. Am convingerea că voi fi la înălțimea încrederii acordate de dumneavoastră. Reuniunea se suspendă. Mulțumesc mult!